Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului Ricardo Santo, care ne-a prezentat un raport uh, amplu vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei în ceea ce privește colaborarea între Uniunea Europeană și Republica Madagascar cu privire la dezvoltarea unei politici durabile în domeniul pescuitului. Cred că se impune să subliniem de fiecare dată și caracterul durabil al activității de pescuit din această regiune. Și sunt uh, perfect de acord cu Ricardo Santos. Flota europeană de pescuit este mai bine echipată, susținută și de date științifice, este de asemenea controlată printr-un sistem de supraveghere prin satelit am insistat să existe și uh, o înregistrare electronică a activității de pescuit, cât se pescuiește unde, în mare parte fiind vorba însă de ton. Și important este să combatem împreună și pescuitul ilegal, împreună și cu autoritățile de supraveghere din Republica Madagascar, deci o temă centrală reprezintă și pescuitul ilegal și să ne facem și o privire de ansamblu asupra flotelor care de asemenea activează în uh, acel sector. Flota chinezească, cea uh, japoneză în special, pentru a putea susține și această producție durabilă pe viitor. Republica Madagascar ne-a dat asigurări că se va concentra și asupra condițiilor de igienă a prelucrării și uh, la țărm, pentru că este important ca și industria locală de pescuit să, par, să aibă beneficii de pe urma fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, deci în special pentru uh, <clears throat> întreprinderile mici și mijlocii din domeniul pescuitului. Această cotă de capturi în ceea ce privește rechini a fost uh, o temă recurentă. Poate ar fi interesant uh, să ne ofere comisia mai multe informații în această privință. Pentru că deseori rechinii sunt uh, capturi secundare. care apoi sunt însă și prelucrați prin intermediul uh, embarcațiunilor care sunt autorizate de Uniunea Europeană. Deci rechinii sunt sacrificați uh, la bord și prelucrați în conformitate cu normele în vigoare. Deci sunt uh, congelați uh, ulterior pe embarcațiuni și prelucrați în continuare la țărm. Pentru acordul valabil până în 2014, cota uh, fusese de 200 de tone și întrebarea este de ce această cotă a dispărut acum. Și încă o dată mulțumesc lui Ricardo Santos. Doamna uh, Tomasici. Doamna Tomasici. Mulțumesc. Și eu sprijin pescuitul uh, durabil sprijin acest acord, uh, acordurile de parteneriat cu țări terțe în acest uh, sens și propun, uh, susțin ideea finanțării combaterii pescuitului ilegal din fondurile europene pentru pescuit. Madagascarul are nevoie de ajutorul nostru în acest sens și acest sprijin, bineînțeles că va fi binevenit și în alte țări terțe. Acest acord este unul foarte profitabil și ne va permite să dezvoltăm pe mai departe flotele noastre cu un sistem de management și control care să prevină pescuitul ilegal. Nu am avut probleme în negocierea acestui parteneriat cu Republica Madagascar nici până acum. Domnul Matu. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Sunt în totalitate de acord cu poziția raportorului. A spus că este un bun acord de pescuit, ceea ce cred și eu. Este un acord care a funcționat bine până acum și cred că este bun pentru Uniunea Europeană și are un impact relevant pentru anumite flote ale Uniunii Europene. Cred de asemenea că este important și pentru economia locală. Din punct de vedere al forței de muncă, dar e vorba și de descărcări care uh, se efectuează în portul respectiv. Deci este un acord bun care trebuie ratificat și trebuie aprobat cât mai repede posibil, astfel încât să începe să funcționeze. Deja se întâmplă, dar uh, ne-am dorit să avem întotdeauna acorduri de genul acesta. Uh, thank you. Uh, does, uh, the commission would like... Mulțumesc. Dorește Comisia să ia cuvântul acum? Domnul De Pic. Nu, nu chiar. Aș vrea doar să spun că mă simt încurajat de observațiile dumneavoastră pozitive și pot să vă asigur că pentru capturile de rechin avem o limită de 250 de tone care corespunde capturilor istorice. După atingerea acestei capacități se oprește pescuitul de rechin și în fiecare an avem uh, măsuri uh, destinate conservării speciilor de rechin. Măsuri pe care dorim să le vedem respectate și de către celelalte flote care pescuiesc în regiune. În rest, uh, nu avem nicio observație. Thank you very much. Mulțumim. Domnul Santos dorește să adauge ceva? Nu. Nu, domnule președinte, mulțumesc. Bun, mulțumesc. Atunci calendarul prezentarea la proiectului de raport pe 6 sau 7 mai, amendamentele până la 11 mai, votul în comisie pe 16 sau 17 iunie și votul în plenară în iulie. Vă mulțumesc. Acum trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi, o strategie a Uniunii pentru uh, regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. Comisia de fond este Regi. Acest aviz a fost atribuit grupului ALDE la întâlnirea coordonatorilor din 3 decembrie 2014. Doamna Norica Nicolai a fost numită raportor pentru aviz. Comisia și-a prezentat strategia pe 24 februarie anul acesta. Astăzi vom avea un schimb de opinii pe tema acestui aviz. Acum îi dau cuvântul doamnei raportor și celorlalți membri după aceea. Thank you, Chair. We'll already have, uh, this... Mulțumesc, dom- domnule președinte. Am avut deja o discuție cu privire la strategia privind Marea Adriatică și cea Ionică. Vreau să spun că este un document bun, din păcate puțin general. În ceea ce privește măsurile prevăzute de Comisie pentru aplicarea strategiei, acestea sunt enumerate, dar noi nu am primit documente suplimentare și nu cred că nici colegii noștri nu au primit astfel de documente din partea Comisiei. Vreau să subliniez câteva lucruri cu privire la această strategie. În primul rând, obiectivele din această strategie ar trebui să se înscrie în cadrul mai general al dezvoltării maritime și în domeniul pescuitului și ar trebui să aplice tuturor țărilor implicate, în special și țărilor Uh, care nu fac parte din Uniunea Europeană, pentru că vorbim și de fonduri UE. Uh, apoi evaluarea datelor uh, care vizează viața maritimă ar trebui să se facă cât de curând posibil, înainte să începem să finanțăm tot. Pe de altă parte, este important ca în cadrul acestei strategii Comisia să raporteze către Parlament și Consiliu în fiecare an în baza raportului elaborat de țara implicată în proiect, asta în ceea ce privește finanțarea. Și, în plus, ar trebui să existe o adevărată evaluare a rezultatelor după 2020, anul în care finalizăm această strategie. Poate că această primă evaluare se va putea face în 2020 sau 2021. Aștept cu interes opinia colegilor și cred că recomandarea noastră va fi foarte utilă pentru raportul pe fond. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul domnului Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Lucrurile se precipă astăzi, însă pescuitul are un rol important și în zona Mării Mediteranene, nu doar în Madagascar. Este, iată, un raport foarte bun acest demers al colegii noastre, Norica Nicolai, ca, pentru ca tocmai în acele regiuni să fie folosite mai bine fondurile structurale, asta și pentru îmbunătățirea condițiilor cadru pentru pescuitul uh, artizanal. Ar trebui să vedem uh, cum anume se prezintă situația și uh, cu investițiile în porturile de pescuit, care este situația la procesarea peștelui crud în uh, fabricile de prelucrare, evident, și, evident, și legislația de bază, așa cum a fost ea adoptată de către noi, va fi uh, aplicabilă și în zona mediteraneană din 2018, astfel încât și în aceste regiuni să se poată face pregătirile necesare pentru aceste planuri din zona mediterană, așa cum procedăm în momentul de față și pentru Marea Baltică, Marea Nordului. Cred că au fost uh, enumerate deja o serie întreagă de lucruri. Cooperarea în domeniul științific are un rol important. Cooperarea cu țările non-EU, precum Albania, Bosnia-Herzegovina, și celelalte țări care încă nu sunt direct implicate este importantă și ar putea fi ancorată și în acordurile de asociere cu planuri de uh, gestiune care să se bazeze, iată, și pe randamentul maxim durabil. Și apoi uh, obligațiile de debarcare care, la care m-am referit deja, și acvacultura are de asemenea un rol decisiv în aceste zone de pescuit. Pescuitul sportiv, cred că domnul Giotto va puncta și acest aspect. Aici va trebui să vedem uh, ce amploare are și acest fenomen. și uh, putem lega, evident, și turismul de acest pescuit uh, sportiv. Mulțumesc, doamna Brian. Sì, grazie Presidente. Concordo con... Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de acord că e vorba de un proiect de document foarte bun, pe marginea căruia vom continua să lucrăm și că această strategie din teritoriu Uh, este așteptată cu mari speranță, nu doar din partea sectorului pescuitului, ci și din partea altor domenii. Eu m-am concentrat asupra unor aspecte. În ceea ce privește pescuitul, le-ați enumerat deja, deci nu le voi reaminti. Ar trebui să îmbunătățim legătura între turism, creșterea albastră și sectorul pescuitului. Asta în ansamblu, pentru că e tratată această legătură puțin superficial și, de asemenea, turismul din perspectiva Cartei Europene a Turismului Sustenabil. Un alt aspect de care trebuie să ținem cont atât în cadrul strategiei cât și a planului de acțiune se referă la așa numitele GAC care, iată, vin cu o experiență din rețeaua existentă în teritoriu. Experiență pozitivă. Și strategia nu trebuie să vizeze doar țările europene din regiunea Adriatică și a Mării Ionice, și ci cele din afara Uniunii Europene. Apoi există totuși îndoieli din punct de vedere științific atunci când este vorba de speciile invazive, pentru că se vorbește doar de speciile invazive care vin din apă. din apele de tip Zavora. Cred că și aici ar trebui să insistăm puțin mai mult și evident aveți toată disponibilitatea mea pentru a colabora în continuare pe marginea acestui document. Doamna Tomașici. Jedan od stupova strategije za Jadransko-Jonsku regiju je Mulțumesc. Unul din pilonii acestei strategii o reprezintă creșterea albastră. Principalele priorități uh, aici se referă la uh, profit și diversificarea prin intermediul de planuri de acțiune în domeniul pescuitului, precum și o implementare corespunzătoare a directivelor din domeniul pescuitului. Pescuitul și acvacultura reprezintă sectoare importante pentru creșterea albastră în această regiune. Există însă în continuare o serie întreagă de obstacole care îngrădesc uh, atingerea întregului potențial al creșterii albastre, printre altele și uh, o îngrădire a accesului în ceea ce privește autorizațiile, fragmentarea industriei, un acces uh, dificil la capital și la um, posibilități de inovare și, de asemenea, și dificultăți de ordin birocratic. De aceea, cred că trebuie susținută acvacultura durabilă, Trebuie susținuți actorii implicați, iar procedurile și procesele trebuie simplificate și scurtate ca termene. O posibilitate de simplificare uh, este și susținerea grupurilor de acțiune locale. Eu vin din Croația și pentru mine este de interes ca această nouă strategie și uh, această nouă directivă care a fost adoptată în Parlamentul European în uh, um, primăvara lui 2014 să fie aplicată și în Croația și ca, ace- ca implementarea să se facă ca atare. Domnul Plenković. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu uh, Vreau să subscriu la cuvintele doamnei Tomașic, eu vin din Croația. În ceea ce privește această strategie cu privire la regiunea Mării Adriatice și Mării Ionice. Pentru toți cei care vin din uh, Croația este o temă importantă. Pe lângă strategia dunăreană, uh, Strategia Mării Adriatice și a Mării Ionice este una extrem de importantă. Aici state membre și nemembre pot uh, colabora, deci Italia, Slovenia, Croația, Grecia, dar și țări uh, care doresc să se alăture Uniunii Europene, precum uh, Serbia, Bosnia, Herțegovina, Muntenegru. Chiar dacă Serbia nu e neapărat o țară riverană. Însă ar trebui să ținem cont și de alte două țări care au contacte cu noi, precum Macedonia și Kosovo. Aceste țări au atras atenția că nu sunt incluse în această strategie. Poate că există posibilitatea de a le include cumva. Acum, în ceea ce privește prioritățile, fie că e vorba de creștere albastră, turism, calitate ambientală. Eu cred că aici există multiple posibilități de colaborare și această strategie europeană ar trebui privită într-un context mai larg al colaborării în Marea Mediterană. Asta și uh, în contextul politicii noastre de vecinătate, care urmează să fie aplicată în următoarele luni Uh, personal am uh, ținut legătura cu directorul uh, Direcției Generale Mare, care a participat și în Parlament la o conferință care a vizat această regiune și chestiuni care vizează de creștere albastră și pescuit. Deci, teme care afectează, care afectează pe cetățenii noștri. Sunt 70 de uh, milioane de cetățeni vizați de această strategie. De aceea, Aștept cu interes uh, avizul uh, colegei noastre Nicolai. Eu cred că avem de-a face cu o strategie importantă care va uh, plasa în centrul agendei politice această strategie. Este o strategie care um, are menirea de a apropia statele din această regiune. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am avut două ore de întârziere cu avionul. Cred că se pleacă de la un document uh, foarte bun, uh, care este foarte bine elaborat. Acest acord strategic trebuie să vizeze dezvoltarea, dar și cea socială. Este o zonă în care ar trebui uh, implicate și țările vecine, dar și uh, Macedonia și Kosovo cred că ar trebui să fie incluse în aceste prime tratative pentru că și Marea Adriatică se împarte în Adriatica de Nord, o mare de adâncime mică și cea de sud. De aceea, această strategie trebuie să se aplice tuturor zonelor, în special pentru uh, cea din nord, care uh, este de fapt o zonă de lagune. Și sunt uh, de acord că trebuie implicate țările Uniunii, dar Serbia, Bosnia, herzegovina Albania, de asemenea. Pe mine mă preocupă alegerea Croației, a Italiei de a efectua um, căutări de gaze și de petrol în, aceste, în acest bazin. unde datorită unor astfel de activități a scăzut uh, și nivelul mării Este totuși un uh, document uh, foarte bun, atât din punct de vedere al mediului, cât și din punct de vedere economic. Se concentrează asupra uh, temelor importante, dar și uh, transporturilor trebuie să se regăsească aici. Este o provocare de ordin uh, strategic, trebuie să privim spre est, dar uh, în aceeași măsură și spre vest, unde Italia se găsește într-o poziție favorită. Dar putem privi și spre viitor. Așa numitele autostrăzi maritime ar putea veni cu un um, avantaj în strategia de viitor. Sigur că trebuie avute în vedere și protejarea uh, coastelor, a faunei, a florei. Deci tematica care vizează Marea Adriatică și Ionică este o temă importantă nu doar pentru Italia, Slovenia, Croația, Grecia, ci o temă în ansamblu importantă pentru Europa. Iată deci un document uh, excelent, trebuie să continuăm să colaborăm pentru a găsi cea mai bună soluție pentru această zonă a Europei. Mulțumesc, am să dau acum cuvântul Comisiei, doamna Comender. Thank you very much for the opportunity to Mulțumesc pentru ocazia de a interveni. Sugestiile acestea și observațiile sunt foarte interesante și am auzit multe idei foarte bune sugerate de uh, deputați care ar putea să fie preluate în strategie. Documentul este cel care a fost sugerat de comisie în iunie, pe 17 iunie anul trecut, plan de acțiune și strategie sub forma unei comunicări. Însă trebuie să ne reamintim faptul că acest lucru s-a făcut în strânsă cooperare cu țările în cauză, pentru că strategia pentru macroregiuni este sugerată de țările respective și preluată de comisie. Este foarte important, prin urmare, să putem transmite aceste recomandări țărilor în cauză, pentru că strategia nu va avea noi instrumente de finanțare și noi posibilități uh, de a oferi sprijin măsurilor în regiune. Trebuie să fie folosite instrumentele de finanțare existente, de exemplu fondurile structurale. Câteva observații specifice. Am dorit să spunem că Comisia este printre instituțiile care poate oferi finanțare pentru strategie, evident, și va face eforturi maxime pentru a ajuta țările să reducă decalajele socioeconomice în regiune. Comisia, de asemenea, este preocupată de nevoia de a crește informațiile științifice cu privire la stocul de pești în regiune și există eforturi la nivel european și internațional în acest sens. Încercăm, de asemenea, să consolidăm cooperarea între diferitele entități internaționale, cum ar fi STEFC, GFCM și altele. Probabil de asemenea știți că finanțăm proiecte de exemplu AdriMed, care are obiectivul de a promova o cooperare științifică între toate statele riverane la Marea Adriatică și de asemenea sperăm că orice uh, activitate de pescuit în regiune se face cu respectarea obiectivelor politicii comune de pescuit și este o zonă într-adevăr cu un mare potențial de dezvoltare. Suntem de asemenea de acord că prioritară este uh, generarea de cunoștințe științifice în funcție de fonduri, dar vrem să subliniem și faptul că uh, posibilitatea unor date de calitate sau volum redus n-ar trebui să ne blocheze să um, ne continuăm activitățile pe baza principiului precauție, care de altfel a fost menționat de comisia dumneavoastră. Comisia Regii finanțează o scurtă revizuire socioeconomică pe pilonul 2 al strategiei pentru a-și pregăti propriul aviz, pentru că nu există suficiente informații și Comisia apreciază sprijinul din partea Parlamentului pentru finanțarea unei analize a datelor din regiune pe cei patru piloni ai strategiei pentru a avea niște situații de referință fiabile, care sunt esențiale pentru stabilirea de obiective și indicatori. Se prevede de asemenea raportarea regulară, regulată pentru prima dată la finele lui 2016. Sigur, trebuie să existe rapoarte regulate, dar nici nu trebuie să avem rapoarte anuale doar de dragul raportării ci mai degrabă atunci când există o abordare uh, pe termen mediu și lung, așa cum se întâmplă cu strategiile macroregionale. În ceea ce privește domeniul de aplicare, strategia lasă deschisă opțiunea altor țări să se alăture, dar este o decizie care sigur ține de statele membre. Prin urmare, acest lucru va trebui să fie hotărât de cele opt țări. În ceea ce privește ideile bune pe care le-ați prezentat, planificarea maritimă specială, mai multe proiecte pentru turism, proiecte pentru prevenirea speciilor invazive. Sunt simplificarea procedurilor de acvacultură. Iată, deci, domenii în care țările ar putea colabora în cadrul strategiei pentru a avea un proiect finanțat care să ducă la extinderea colaborării între țările din regiune. Și aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei foarte bune. Mulțumesc. Doamna Nicolae, doriți să adăugați ceva? Vă mulțumesc tuturor pentru abordarea aceasta completă și constructivă. Am auzit foarte multe idei bune. Cred că soluțiile auzite aici se numără printre cele mai bune și am auzit și niște idei cu adevărat inovatoare. Acorduri de asociere în politica de pescuit. Din păcate, în aceste acorduri de asociere nu se vorbește de politica de pescuit și e timpul să o facem. Aștept amendamente, sunt uh, deschise să uh, le analizăm pentru a îmbunătăți uh, situația. Dacă vom reuși să avem o cooperare constructivă, putem spune că am stabilit un model de bune practici pentru noi toți. Vă mulțumesc. Termenul pentru acest dosar, prezentarea proiectului de raport pe 6 sau 7 mai, termenul limită pentru amendamente 11 mai, votul în comisia noastră pe 16 sau 17 iunie și votul în comisia responsabilă pe fond pe 17 septembrie. Acestea fiind spuse, încheiem punctul 6 și trecem mai departe la punctul 7 și îi dau cuvântul doamnei prim vicepreședinte, doamna Armstrong. <laughs> Uh, so sorry, colleagues, for being... Îmi cer scuze, dragi colegi, că am întârziat. Lucrurile nu au funcționat exact așa cum ne așteptam cu zborul nostru, dar îi mulțumim domnului Valesa care a făcut o treabă foarte bună, sunt sigură. Haideți să trecem la următorul punct, punctul 7 de pe ordinea de zi, unde avem un acord de pescuit între Uniunea Europeană și Republica Capoiului Verde. Contribuția financiară posibilitățile de pescuit. Raportul a fost atribuit pe 3 decembrie grupului ECR. Domnul Peter Van Dalen a fost raportor. Astăzi vom asculta prezentarea făcută cu privire la um, protocol, după care avem un schimb de opinii. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru început. Domnul Stefan de Piper, după care dau cuvântul și domnului raportor. Aveți cuvântul. Thank you. Um, well, yes, we have... Da. Într-adevăr, avem de-a face cu un acord de dimensiuni relativ reduse. Din punct de vedere financiar e cel mai mic acord pe care îl avem, însă este relevant din punct de vedere strategic datorită faptului că face parte dintr-o rețea de acorduri regionale Dacă o navă dorește să pescuiască tonul și urmărește stocurile, trebuie să poată face acest lucru și de aceea e important. Acordul a fost semnat și a intrat în um, funcțiune în decembrie anul trecut, temporar, și ar trebui să funcționeze 4 ani. 71 de nave uh, vor putea să pescuiască ton și specii similare, cum ar fi peștele spadă și așa mai departe, în uh, apele capului verde. Tonajul de referință este relativ limitat, rămâne la fel ca în cazul protocolului anterior, 5.000 de tone. Din ceea ce privește contribuțiile financiare, prevedem că vom plăti, veți plăti 550 de mii european către Republica Capului Verde în primii doi ani și 500 de mii pentru ultimii doi ani, jumătate sunt alocați uh, sprijinului sectorial, dezvoltării sectoriale. Deci e mai mult decât în cazul protocolului anterior, când suma era aproximativ la jumătate, ceea ce corespunde nevoilor care au fost explicat, exprimate de Republica Capului Verde, mai ales în ceea ce privește monitorizarea, controlul și supravegherea. Știți că vorbim despre un grup de insule mici, care însă au o zonă economică mare, prin urmare, provocarea de monitorizare este destul de ridicată. Am discutat de asemenea cu autoritățile locale în ceea ce privește situația rechinilor ne-au spus că nu e bine că se cunosc așa de mult, așa de puține lucruri în ceea ce privește situația rechinilor din regiune și din acest motiv am convenit asupra unui mecanism de monitorizare mai concret pentru rechini și să efectuăm și un studiu împreună cu ei pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile în ceea ce privește rechinii. După cum știți, și aici mă îndepărtez puțin de acest acord, am susținut în ICAT un mai bun control în ceea ce privește rechinii. Uniunea Europeană promovează uh, măsuri mai bune pentru rechini, dar textul Convenției ICAT uh, interzice deocamdată un set complet de măsuri. De aceea noi insistăm cât mai mult posibil în ICAT în măsura posibilului și măsura în care ceilalți acceptă acest lucru, dar și în acorduri bilaterale. Mai mult, autoritățile Capului Verde ar dori să își intensifice activitățile de prelucrare la sol. Deocamdată am avut o discuție în acest sens. Nu pot impune flotei noastre să aibă toate debarcările în capul verde, Există o, un dezechilibru în ceea ce privește cantitățile și capacitatea de prelucrare și am convenit să ajutăm Capul Verde să creeze o strategie pentru intensificarea activității locale, lucru cu care și ei sunt de acord, și în ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltarea sectorială, în următorii patru ani ne vom axa pe prioritățile pe care le-am indicat. O mai bună monitorizare, control și supraveghere, actualizarea sistemelor VMS, Deocamdată acest lucru nu există. Flota noastră transmite semnalele VMS, însă administrația Capului Verde are dificultăți să interpreteze aceste semnale. Și am convenit să actualizăm sistemul și să-i ajutăm cu consiliere, să le spunem ce poate fi citit, cum pot fi interpretate aceste semnale pentru a ști ce se întâmplă. Dacă ai un bun cartograf, odată ce aceste semnale transmise știi unde pescuiesc vasele, unde își stabilesc uh, plasele de pescuit și așa mai departe. Lucrul acesta este posibil dacă există cunoștințe tehnice. Am prevăzut de asemenea și un sistem de raportare electronic, instrument uh, foarte puternic combinat cu VMS. În cazul VMS putem presupune ce fac navele, și în registrul electronic se poate vedea dacă cantitățile care trebuiau să fie pescuite sunt introduse în registre. Deci e un sistem foarte puternic, dar oamenii trebuie să fie formați pentru a ști cum să-l folosească. Toate acestea sunt foarte importante pentru a controla activitățile legale și sperăm că în acest sens pot avea un bun control atât pentru flotele noastre cât și pentru alte flote un element important. De aceea credem că ar trebui să fie bine formați. Un alt aspect este cel legat de flota artizanală. Echipamente de siguranță, o mai bună formare și îmbunătățirea nivelului de siguranță în larg. Acestea sunt aspecte relevante pentru flota artizanală. Și un alt element în cooperarea sectorială este cel care ține de creșterea nivelului lor de participare în ICAT. În ICAT știți că există mai multe părți contractante care sunt ajutate prin fondurile ICAT să participe la activități de cercetare, de conformare și pe baza acestui acord specific sperăm să stimulăm aceste activități pentru a îmbunătăți nivelul de participare. Prin urmare, pe ansamblu avem un acord bun și cred că am avut în vedere toate aspectele relevante pentru autoritățile Capului Verde și cu mare plăcere am așteptăm acordul dumneavoastră pentru acest protocol. Mulțumesc! Mulțumim din suflet, domnule de Piper, și acum îi dau cuvântul raportorului, domnul Peter Van Dalen. Vreau, mevrouw de voorzitter. <clears throat> Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru colaborare, pentru deschidere. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, lucrurile merg pe calea cea bună în ceea ce privește raportul. Aș spune că avem de-a face cu un protocol important pentru Uniunea Europeană și pentru Capul Verde. Există o serie de elemente la care aș vrea să mă refer. Mi se pare foarte bine că eh, Comisia a menționat deja sprijinul pentru dezvoltare sectorială, pentru că până acum nu era clar despre ce este vorba concret eh, pentru comunitatea locală. Mulțumim Comisiei pentru clarificarea acestor aspecte. Și mai există acest, alte aspecte care uh, au fost menționate și care au fost uh, detaliate de um, Comisie, și anume cele care țin de situația rechinilor. Problema cu pescuitul tonului este că toate instrumentele și echipamentele de pescuit au o astfel de dimensiune încât uh, Capturile accidentale, secundare, nu sunt doar delfini, ci și rechini. Asta este problema. Asta este problema cu echipamentele de pescuit care se folosesc, palangrele care au eh, dimensiuni eh, care pot cauza probleme și cred că ar trebui să se facă adaptările necesare astfel încât să avem în vedere situația rechinilor din punct de vedere al migrației, reproducerii și așa mai departe. Pragurile sunt destul de reduse, 30-40% ah, pot fi reduse cu alte măsuri. Și întreb Comisiei, nu este totuși un prag scăzut și puțin realist? Pentru că în protocolul anterior se vorbea despre niște pragul care vorbeau 70, de 70-80%. Dacă coborâm așa de mult, poate ajungem să ne întrebăm, dar de ce mai punem aceste praguri? Capturile secundare, capturile accidentale, reprezintă o problemă destul de importantă și de aceea cred că trebuie să clarificăm aceste nuanțe în protocol. Și ar mai fi ceva, doamnă președintă. S-a vorbit despre o comisie, despre un comitet comun care să aplice măsuri. E destul de vagă formularea pe acest subiect și aș dori să spunem lucrurilor pe nume, mai concret, să știm despre ce este vorba. Nu știu exact de ce se dorește o formulare așa de vagă. N-ar fi uh, Uh, mai degrabă o, o tactică pentru a spune că se va face ceva și apoi să nu se facă nimic. S-a vorbit de asemenea despre studierea situației populației de rechini uh, și așa mai departe, din punct de vedere al migrației. Este important să avem cunoștințe date în acest sens Având în vedere dimensiunea acestei probleme și consecințele pe care ar trebui să le, ar putea să le albă, este important să primim detalii în acest sens. De aceea aș vrea să întreb Comisia, acest studiu, această analiză de care vorbim așa de mult, a început deja? Care este calendarul pentru ea? Per ansamblu am o abordare pozitivă față de acest acord. Mi se pare că există multe elemente care trebuie să fie analizate, trebuie clarificate, trebuie să fie mai concreți, dar lucrurile sunt pe calea cea bună. Mulțumesc! Dau cuvântul raportorilor din umbra și membrilor care doresc să intervână. Domnul Milan Mon. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu sunt de acord, ca și domnul raportor, în ceea ce privește aprobarea protocolului acesta, care este un acord important pentru flote cum ar fi Franța, Spania, Portugalia, pentru pescuitul de ton și specii similare. Mi se pare de asemenea bine că are o durată de patru ani, fiindcă asta conferă oarecare stabilitate încep că există, înțeleg că există o aplicare provizorie a protocolului deja de câteva luni. Contribuția financiară. Am, înceru- am înțeles că sunt 3.300.000 de euro. Există o anumită parte și pentru licențele pentru proprietarii de nave. Lucru care arată uh, o anumită normalitate în aplicarea acordului. Cred că este o idee bună această comisie mixtă între Uniunea Europeană și Capul Verde și cred că subiectul acesta al rechinilor este abordat, bine abordat. L-am discutat și aici. Deci acordul este unul bun, important, având în vedere importanța pescuitului tonului pentru aceste țări, printre care Spania și Galicia, regiunea mea. Prin urmare, sunt pentru aprobarea acestui protocol și eu și grupul meu. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Cine mai vrea să intervină? Domnul Serau Santos. mai. Mulțumesc. Aș vrea să subliniez importanța informațiilor pe care le-am primit din partea reprezentantului Comisiei Europene și vreau să spun că sunt de acord cu observațiile făcute de ceilalți vorbitori. De asemenea, cred că e vorba de un acord important. care prevede ca 71 de embarcațiuni să pescuiască în zona Capul Verde contra unei uh, recompense financiare să pescuiască inclusiv uh, specii de rechin. Cred că este un acord important pentru mediu, pentru că se creează un mecanism de însoțire a navelor de pescuit, de monitorizare a navelor de pescuit, care va contribui la um, protecția speciilor periclitată. Rechinul este, știm, este o, o specie țintă, este o, o specie țintită anume de, anumiți, de anumite nave de pescuit și trebuie să cunoaștem dinamica populației de rechin, pentru că în Oceanul Atlantic eh, rechinii sunt specii migratoare nu se regăsesc doar uh, la capul verde, Brazilia sau în Azore, ci migrează. Deci trebuie uh, creat un mecanism de monitorizare a pescuitului de rechin pentru a putea analiza migrația acestor specii și pentru identificarea zonelor biologice sensibile. Iar acest lucru este un element pozitiv. În ceea ce privește ocuparea și integrarea pescarilor, vom da ocazia pescarilor din uh, Capul Verde cu condiția să respecte normele internaționale, desigur, să beneficieze de avantaje specifice În ceea ce privește uh, problema observatorilor, trebuie să clarificăm uh, prezența acestora la bordul navelor de pescuit, pentru că în momentul de față nu există niciun fel de obligație în acest sens pentru pescari locali. De asemenea, nu se fac referințe concrete la măsurile care ar permite, de exemplu, mortalit- reducerea uh, mortalității în rândul uh, păsărilor marine. Vreau să știu dacă există tehnici uh, care permit protejarea speciilor de păsări. Iar în ceea ce privește acele Fishing Aggregating Device, aș vrea să revin asupra acestui dispozitiv. E vorba de o tehnică utilizată pe scară largă în apele tropicale și ecuatoriale, în apele calde în general. În capul verde, la capul verde, de exemplu, în uh, Noua Guinee, de asemenea, nu există însă studii suficiente în legătură cu acest tip de echipamente. E vorba de sisteme care facilitează capturile și de aceea aș vrea să încercăm să cunoaștem care este mai, ca, pe, pe, să cunoaștem în profunzime care este impactul acestor uh, dispozitive folosite pentru a spori uh, cantitățile de pește capturate. Mulțumesc, domnule Serau Santos. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Heizeken. Ja, dank u wel, voorzitter.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 prind, uh, um, uh, um, recoltează pește, suprarecoltează din anumite zone ale lumii. Aceste cantități excedentare nu pot fi debarcate conform legislației europene și e clar că cantitățile excedentare vor fi uh, deversate, aruncate peste bord ceea ce afectează populațiile de pește din zonă, speciile de pește din zonă. Nu știu cum a ajuns Comisia la concluzia că pescuitul uh, este sustenabil în zona Capul Verde, din discuțiile pe care le-am avut cu pescarii locali, am constatat că flotele europene lasă tot mai puțin uh, pește pentru pescarii locali. Aceștia se opun acordului, acordului de parteneriat pentru pescuit aceste acorduri de parteneriat, după părerea noastră, nu merită numele de acorduri, nu merită numele de parteneriate. Și această nouă propunere din partea Comisiei ne arată nouă că nu s-a ținut cont de semnalele venite din teritoriu, din, din acea zonă în care pescarii, oamenii și animalele au de suferit în urma reducerii cantităților de pește. Aș vrea să rog Comisia să ne spună care au fost rezultatele precedentului acord din punct de vedere al monitorizării și supravegherii cred că astfel de acorduri ar trebui să conțină prevederi care să evite suprapescuitul. Anumite tipuri de nave de pescuit, anumite metode de pescuit ar trebui de-a dreptul interzise, după părerea noastră, dar dacă ne uităm la uh, reducerea efectuată, practic nu s-a făcut mai nimic. Mulțumim, doamna Heisekamp, colegul Mato. Am vrut să nu intervin, doamnă președintă, dar um, după ultima intervenție, cred că ar fi cazul. Încă o dată, noi credem că este un acord bun, așa cum a spus colegul Pacomian. Trebuie evidențiat anumite lucruri. Când vorbim, în general, despre faptul că există rapoarte, că există amenințări și așa mai departe, e un lucru. Dar lucrurile trebuie spuse clar cum sunt. Datele sunt clare, oficiale. prezentate de ICAT de curând și vorbește despre biomasă reproductivă la niveluri ridicate și cu nivel de exploatare eh, mult sub randamentul maxim durabil. Acestea sunt informații concrete științifice care există, datele există, și acordul per ansamblu este un acord bun încă o dată. Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Altfel, am să fac și o observație. Cred că ați spus că că s-au sporit fondurile pentru extinderea acestui acord și că există probleme cu controlul utilizării acestor uh, fonduri. Capul Verde este uh, o zonă monitorizată și de aceea v-aș ruga să elaborați puțin uh, în ceea ce privește măsurile de monitorizare și control, pentru că mecanismul VMS să funcționeze. De asemenea, domnul uh, Pieper, uh, reprezentantul Comisiei, ar putea să răspundă la observații. Vă mulțumesc, e într-adevăr o serie de observații foarte interesante și care se referă la puncte precise pe care și noi le-am uh, analizat. Multe dintre cele menționate de dumneavoastră sunt aspecte pe care le-am discutat cu partenerii din Capul Verde dacă s-au modificat anumite elemente din acordul de parteneriat în raport cu precedenta variantă, atunci am făcut acest lucru în uh, colaborare cu cei din Capul Verde. Dacă aveți uh, întrebări punctuale, vă putem să uh, răspunde, bineînțeles. Domnul raportor spune că am coborât pragurile de activare a măsurilor în ceea ce privește rechinii e clar, cu, cu coborârea acestor praguri, măsurile de protecție se vor declanșa mai rapid. Deci, credem că acest lucru ar trebui să fie o măsură care să ne permită mai, o mai bună imagine asupra situației pescuitului de rechin în zonă. Un Studiul în acest sens va fi finalizat pe la mijlocul lui 2016 și bineînțeles că îl vom discuta cu dumneavoastră. Săptămâna trecută în Comitetul Mixt am discutat cu Guvernul din Capul Verde și uh, Institutul de Cercetare Local este asociat uh, cu diverse alte entități științifice care au contribuit la elaborarea planurilor de uh, pescuit în zone. Guvernul din Capul Verde este mulțumit de uh, acest, uh, de această colaborare în domeniul cercetării. În ceea ce privește observatorii, Aceștia fac parte din uh, uh, mecanismul global de monitorizare, ICAT, observator pentru diverse tipuri de vase și mm, care uh, urmează recomandările ICAT. Sigur, și în ceea ce privește testoasele mm, și alte specii pe care le-ați menționat, uh, există măsuri uh, de reducere a a impactului, sigur, a riscului. Uh, Tehnica de pescuit FAD, de asemenea menționată aici, e destul de bizară, are, destul, are unele avantaje, dar se, uh, să știți că mm, a fost studiată, am uh, promovat uh, și uh, planuri de administrare a pescuitului prin metode FAD. Am făcut uh, propuneri concrete în acest sens și colectăm informații pentru a vedea unde se folosește această metodă, care sunt capturile realizate prin această metodă în uh, raport cu capturile uh, realizate prin metode tradiționale și dorim să continuăm uh, această monitorizare, să continuăm colectarea de informații pentru a putea să introducem mai multe măsuri de administrare a acestei metode de pescuit. Deocamdată ne aflăm în, ne aflăm în faza de uh, culegere de informații. Dar uh, facem acest lucru în ultimii doi ani. În ceea ce privește pescuitul excesiv și problema uh, capturilor în exces, aici, uh, aici analizăm uh, problema uh, speciilor migratoare conceptul de surplus trebuie analizat la nivelul la, la un nivel uh, global. Nu putem spune că s-a prins prea mult ton, nu știu, lângă capul verde, de exemplu, pentru că tonul este o specie migratoare. Se capturează specii care uh, Deci, uh, ca, ca instrument de management avem uh, quadra, quadrantul verde al matricii COBE. O să fiu puțin tehnic aici. Uh, analizăm stocurile în comparație cu stocurile maxime sustenabile și dacă Mortalitatea. Peștele pescuit se află sub uh, nivelul critic de mortalitate pentru supraviețuirea speciei, iar biomasa uh, depășește nivelul sustenabil, ne aflăm în cuadrantul verde al matricii Kobe. Deci suntem în siguranță. În acest caz, suntem în siguranță, suntem într-un domeniu Deci, cel puțin pentru Capul Verde, flota noastră pescuiește într-o zonă sigură. Nu cred că pescuim în exces sau pescuim uh, specii uh, uh, periculoase, puse în pericol, periclitate. De asemenea, în ceea ce privește măsurile de control și cât s-a reușit uh, în acest domeniu în trecut, cât se va face pe viitor, trebuie să vă spun că împreună cu Capul Verde am constatat că nu există capacități de control pentru a verifica totul, tot ce se prinde, toate navele. Deci nu am Însă acest lucru nu se aplică flotei europene. Flota europeană este pe ansamblu, în totalitate monitorizată. Și transmitem informațiile către partenerii din Capul Verde într-un mod, adică ne asigurăm că aceste informații pe care noi le transmitem pot fi citite în mod corect și, doamnă președinte, ați spus și dumneavoastră că Uh, adică m m-am întrebat dacă echipa uh, de monitorizare a uh, acționat până acum. Trebuie să vă spun că da, am să vă spun că de fapt echipa INN a lucrat în uh, foarte strânsă colaborare, au comunicat uh, foarte bine în cadrul unui mecanism foarte coerent uh, procesul de monitorizare continuă, iar rezultatele pe care ei le obțin sunt integrate în activitățile noastre de control, în rezultatele noastre și în recomandările pe care noi le facem pentru elaborarea viitoarelor acorduri de cooperare. Sunt de acord că mai sunt multe de făcut, dar cred că cu acest uh, tip de acorduri avem o ocazie foarte uh, bună de a avansa în colaborarea cu autoritățile din Capul Verde. Thank you very much. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Domnule Van Dalen, doriți să mă adăugați ceva în această discuție? Nu prea bine. Atunci aș dori să vă informez cu privire la calendar, prezentarea comisiei și schimbul de opinii. Are loc astăzi, evident, 30 martie 2015, prezentarea proiectului de raport și termenul de depunere a amendamentelor sunt pe 6-7 mai 2015. Termenul de depunere a amendamentelor este totuși 11 mai 2015. Votul din comisie va avea loc pe 16-17 iunie 2015, iar în plenară se va vota în luna iulie 2015. Așadar, dacă nu mai sunt alte comentarii, vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Este vorba de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau vis-a-vis de contribuția financiară fiind um, acordat acest raport domnului Joao Ferreira din partea GUE. Astăzi vom uh, asculta prezentarea acordului de către comisie Domnule Stefan de Piper, aveți uh, comisia din partea comisiei, după care va interveni și raportorul. Mulțumesc. Aici avem de a face cu un nou uh, protocol pe trei ani care a fost semnat și a intrat în vigoare în noiembrie 2013. E un protocol care a fost negociat de ceva vreme deja, dar am putut demara lucrurile doar odată ce situația politică din Guinea-Bissau s-a îmbunătățit după revenirea la ordinea constituțională în iunie 2014, deci totuși am considerat că procedurile de aprobare a acestui protocol pot fi reluate și am fost uh, rugat să reactivăm procedura de adoptare a acestui protocol care a fost negociat în 2012. Uh, în ceea ce privește flota europeană, pentru aceasta acest nou protocol reprezintă o veste bună pentru că a existat o întrerupere pentru un domeniu important de activitate pe o perioadă de 2 ani și e vorba aici de un protocol mixt unde nu e vorba doar de ton, dar și de creveți. Și în plus mai sunt și uh, traulerele pentru ton. E important din punct de vedere financiar pentru că e vorba de 9 milioane pe an, dintre care 3 pentru susținerea sectorului. Sperăm că cu aceste fonduri Autoritățile care încearcă să-și reconstruiască statul în Guinea-Bissau vor putea stabiliza țara și vor putea reconstrui și sectorul pescuitului. Pe susținere sectorială ne-am concentrat pe management durabil, date științifice și calitatea pescuitului, monitorizare, control, supraveghere și dezvoltarea pescuitului artizanal. De asemenea, susținem și cooperarea științifică și ajutăm țara să uh, stăvilească oarecum uh, pescuitul ilegal. Ne-am întâlnit cu guvernul acestei țări acum câteva luni și am constatat că acest acord, respectiv deblocarea acordului precedent, a fost, au fost esențiale pentru Guinea-Bissau pentru ca guvernul să-și poată reintra în pâine. A fost esențial să aibă niște bani în vistierie și să se concentreze pe activitatea economică. N-am să ascund că pentru guvernul Guinea-Bissau E vorba de o misiune foarte dificilă aceasta de a reporni motoarele economice și poziția geografică nu îi ajută. Din contră, e vorba de multe insule presărate într-o zonă lagunară cu ape de suprafață și încercăm totuși să îi ajutăm și pe alte căli, dar cu acest cu prin intermediul acestui acord, cu cooperare bilaterală și susținere tehnică, iată, încercăm să îi susținem să controleze aceste activități. Să sperăm că va funcționa, pentru că sunt foarte multe de făcut avem parte de o bună cooperare, de o deschidere din partea lor și sperăm că prin intermediul acestui protocol vom putea să-i ajutăm. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul sau... Deci acum domnul raportor Joao Ferreira are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană. a avut astfel de acorduri de pescuit cu Guinea-Bissau de peste 30 de ani. Primul datează deja din anii 80. Iată că după 35 de ani trebuie să ținem cont de faptul că de peste 10 ani aceste acorduri au și o componentă de parteneriat. Și e vorba și de o cooperare pentru dezvoltarea sectorului de pescuit din uh, țara respectivă. Iată că o, pune, o primă întrebare pe care trebuie să ne o punem atunci când analizăm un nou acord este dacă acordurile precedente și protocoalele precedente au funcționat și au susținut dezvoltarea. Au ajutat uh, Guinea-Bissau să-și dezvolte sectorul de pescuit. Eu cred că trebuie să fim uh, sinceri pentru că acest acord, uh, precum și altele, este absolut un dezastru pentru sector. În ceea ce privește dezvoltarea pentru, uh, cooperarea pentru dezvoltare, nu se obține nimic pentru Guinea-Bissau. În 2010 s-a sus, s-au suspendat plățile pentru Guinea-Bissau din partea Uniunii Europene din cauza unor probleme de absorpție. Sigur, au existat o serie întreagă de motive uh, pentru care nu s-au realizat uh, obiectivele cooperării pentru dezvoltare. Trebuie să fim prudenți, uh, în special Comisia, trebuie să ne asigurăm că putem crea condițiile necesare astfel încât uh, să poată fi mai bine absorbită această susținere sectorială trimisă către Guinea Bissau. Sigur că țara se confruntă cu probleme numeroase pe indexul de dezvoltare dacă ne uităm, precum și la alți indici, avem de a face cu una din cele mai sărace țări din lume. Pescuitul și agricultura sunt domenii extrem de importante pentru această țară din punct de vedere al PIB-ului sau produsului uh, național brut. Pe lângă cifrele pe care le puteți citi în acest acord, trebuie să știți că ele constituie o finanțare importantă pentru statul Guinea-Bissau, deci trebuie să fim precauți. În trecut, pur și simplu se trimiteau bani pentru ca flota europeană să poată pescui acolo. Din punctul nostru de vedere, s-ar fi putut face mai multe pentru ca această susținere sectorială să fie și eficientă. Astfel încât Guinea Bissau să se dezvolte într-o serie întreagă de domenii. E mai bine să ajutăm Guinea Bissau să se dezvolte singură în timpul acestor 30 de ani și-ar fi putut dezvolta propria industrie, nu doar uh, să vadă cum uh, procedează vasele europene, navele europene. Ar fi putut crea o valoare adăugată proprie. În 2012 am transmis o interpelare scrisă Comisiei pe această temă. Răspunsurile nu sunt satisfăcătoare. Mi s-au spus că s-au luat măsuri în această țară pentru îmbunătățirea absorpției, însă, în realitate, asistăm la un impact extrem de limitat acestor măsuri. Aș putea chiar spune că aceste măsuri nu au avut niciun fel de impact. Acum, cred că se impune să solicităm mai multe detalii comisiei Comisia spune că există o mai bună cooperare în ceea ce privește combaterea pescuitului INN. Asta ce măsuri se iau concret? Asta în baza unor date științifice. S-a spus că atât la nivel bilateral, uh, ajutorul acestui acord, dar și prin intermediul asistenței tehnice, s-au luat măsuri pentru combaterea pescuitului INN. Ne-ați putea spune ce, despre ce fel de măsuri vorbim, de fapt, care este conținutul acestora? Trecând acum la alte aspecte. Dacă vorbim acum de acest acord sau acorduri precedente, Considerăm că anumite recomandări uh, pentru comisie se impun întotdeauna. Definirea unor indicatori, uh, definirea mai clară a acestora, astfel încât să monitorizăm uh, impactul unui acord pe parcursul întregii perioade de desfășurare, nu doar la finalul acestuia. De asemenea, o mai mare claritate ne-ar permite să ajustăm să calibrăm măsurile care au fost luate pentru susținerea sectorială pe parcursul perioadei. Un lucru care ne-ar permite să um, asistăm la o mai bună absorpție a finanțării destinate susținerii sectoriale. Totuși, sincer să fiu, dacă ne uităm uh, la experiența anilor trecuți, nu prea pot să fiu optimist. Este un acord important pentru Guinea-Bissau, este important pentru flota europeană, este un acord mixt nu e vorba doar de ton, ci de o serie întreagă de alte specii, deci este un acord important pentru multe flote din Uniunea Europeană. Ar fi dezirabil ca în 3-4 ani să nu venim doar să renoim acest protocol, ci să facem un pas înainte. Mulțumesc! Acum am să dau cuvântul deputaților care doresc să intervină și raportorul din umbră, domnul Matu. Eh. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim domnului raportor și domnului Stefan de Viper. Este un acord dorit, așa cum spune toată lumea, pe tot, cu toți îl dorim, a fost suspendat cu lovitura de stat și iată că reapare pe tapet. Este un acord foarte important pentru flota europeană și cum spun că este important pentru Spania, mă refer la flota europeană. Flota de cefalopode care a fost afectată în urma interdicției de pescuit pe baza acordului cu Mauritania. De Deci este important, dar și pentru flotele de pescuit de ton și așa mai departe. Multe nave europene sunt implicate și este un lucru bun. S-a uh, pus aici întrebarea dacă este durabil sau nu. Există studii care ne arată foarte clar că este pe deplin durabil și de altfel, și am spus asta de mai multe ori, flota europeană, faptul că va pescui în orice parte a lumii este o garanție, pentru că flota europeană este flota uh, care respectă cel mai mult situația, mediu, este un indiciu foarte bun pentru orice țară. Acest lucru este foarte clar și bine dovedit. S-a pus o întrebare și așteptăm răspuns din partea Comisiei. Am vrea să știm dacă pentru cei din Guinea-Bissau este bun acest protocol. Eu cred că este bun, având în vedere situația politică. Cred că ar fi foarte interesant să continuăm cu acest acord, dar sigur trebuie avute în vedere uh, plus valorile acelea pe care ni le-ați menționat. Valoarea adăugată trebuie să existe pentru toți, să nu depindă doar de o singură parte. Evident, și ei trebuie să vadă cum să eficientizeze acest ajutor. Pentru ei este un acord important, peste 9 milioane de euro trebuie să genereze beneficii pentru ambele părți și pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește capacitatea de pescuit, dar evident și pentru Guinea-Bissau. Atât. Mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule Van Dalen. Mulțumesc. Eu am câteva semne de întrebare vis-a-vis -vis de acest acord. Presupun că Comisia Europeană va fi în măsură să înlăture unele semne de întrebare. S-a spus că acordul a fost uh, suspendat din cauza situației politico-economice din țară, iar acum iată că același acord revine și asta fără a face o evaluare prealabilă a stocurilor, fără date noi și aș dori să știu uh, din partea Comisiei dacă așa stau lucrurile. Pentru că protocolul a fost suspendat și înțeleg că a fost uh, reintrodus. În mod normal, trebuie să aibă loc un fel de evaluare a stocurilor, așa cum s-a întâmplat în cazul protocolelor anterioare. Ce aș vrea să știu așadar este care este situația cu acest nou acord. Sunt doar resturi pe care le reîncălzim și nu știe nimeni ce s-a întâmplat între timp? Asta este important pentru mine, pentru a putea lua o decizie. Doamna Aguilera Garcia. Mulțumesc, doamnă președintă. În numele grupului meu, grupul socialist, și ca raportor din umbră, Aș vrea să intervin și eu cu câteva observații. Cu privire la acest acord, sunt de acord cu domnul Mato, este un acord extrem de important. Pentru ambele părți, după părerea mea. Cred că acordul trebuie și poate să ajute în mod uh, important la consolidarea democrației în Guinea-Bissau. E vorba de fonduri care Uh, ajung la ei și care o să-i ajute. E vorba de 3 milioane de euro, dacă nu mă înșel eu, care sunt alocate uh, în mod special pentru sprijin pentru sectorul pescuitului în Guinea-Bissau. Este un acord important pentru această țară care a avut o pauză în drumul către democrație și Uniunea Europeană poate acum să contribuie Uh, cu multe, printre care și cu acest acord la consolidarea democrației din Guinea-Bissau. Contractul este important și pentru flota noastră, flota a cinci state, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Franța. Pentru pescuitul de cefalopode, tonuri și specii demersale. Și aș vrea să vă reamintesc că în cazul flotei pentru cefalopode, acordul este foarte important pentru că nu a fost inclus în acordul cu Mauritania și a fost avută în vedere ca alternativă și așteptările pentru flota aceasta au fost ridicate pentru acest, în cazul acestui acord, lucru foarte important. Cred deci că Și evident că nu sunt de acord cu poziția domnului raportor care spune că este un acord care poate duce la un dezastru. Eu cred că, din potrivă, este sau poate să fie o oportunitate. Sigur că poate să fie îmbunătățit, poate să îi, se, să, îi, se, îi pot fi aduce clarificări. Și împreună cu grupul meu vom lucra pentru a facilita aprobarea lui cât mai repede și pentru a ne asigura că generează avantaje reciproce și pentru Guinea-Bissau și consolidarea procesului democratic de acolo și pentru flota celor cinci state, printre care și Spania, cum am spus, care așteaptă deja cu nerăbdare de mult timp un astfel de acord. Mr. Milan Mon? Mulțumesc, domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu celor spuse de antevorbitoare mea și de domnul, la cele spuse de domnul Mato. Este un acord expre, extrem de important, peste 9 milioane de euro anual și mai este un punct pe care vreau să-l evidențiez. Pentru acele nave care au fost expulzate din apele din Mauritanie în 2012 pentru cefalopode, cred că 16 la număr, se-au regăsit într-o situație foarte dificilă și asta e o portiță de ieșire, o posibilitate de ieșire pozitivă în acest acord. Acest proces de consolidare democratică menționat este de asemenea foarte important și încă o dată vreau să felicit Comisia pentru că avem un astfel de acord și pentru că se continuă eforturile de încheiere a acordurilor cu uh, state terțe care să fie utile pentru ambele părți și pentru țările terțe în cauză, pentru îmbunătățirea sectorului lor uh, al pescuitului, dar și pentru flota europeană care trebuie să își continue activitatea de pescuit în uh, apele statelor terțe. Atât. Mulțumesc. Thank you very much. I just want to um, add something to discussion. I, as you mentioned, uh, Mr. Dupuper. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Cred că ne confruntăm cu aceste uh, noi provocări. În ceea ce privește Guinea-Bissau, este o zonă dificil de controlat. E nevoie de transparență în domeniul uh, autorizărilor. De asemenea, trebuie să uh, vedem care sunt uh, sancțiunile. Au existat încălcări din partea navelor chineze. Ar fi oare realist să credem că Guinea-Bissau dispune de competențele necesare pentru a gestiona aceste controle atât de necesare. Am să vă dau din nou cuvântul pentru a putea oferi un răspuns uh, la, la întrebările colegilor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am să răspund mai întâi domnului raportor, după care am să analizez uh, și celelalte întrebări. Ce putem spune? E o țară care a avut un guvern uh, dezastruos, un stat eșuat. Iată că acum există un guvern nou care încearcă să reclădească acest stat. E perfect? Nu. Evident că nu. Când am auzit intervenția domnului raportor, uh, mă gândeam, da, e adevărat, e un risc. Deci, trebuie să susținem acest guvern să facă față situației. Am avut întâlniri cu dânsii și am discutat aceste lucruri în mod foarte deschis. Colaborăm așadar uh, cu guvernul din Guinea-Bissau pentru ca acesta să Uh, devină, să aibă capacitatea necesară să controleze, să dispună de VMS, să dispună de nave de uh, patrulare. Trebuie început de undeva până la urmă, nu într-o astfel de situație. Așadar, trebuie consolidat uh, sectorul și împreună cu o bună guvernanță, acest lucru va duce și la o reconstrucție a statului. Dacă pot absorbi aceste fonduri, uh, sperăm că da, îi ajutăm și în acest sens, dar va trebui să vedem. Trebuie să vedem ce se poate face și ca răspuns la întrebarea domnului Van Dalen, dacă a fost un acord uh, pe care l-am uh, scos din sertar și vi-l propunem din nou. Da, pentru că guvernul acestei țări ne-a contactat cu o solicitare de ajutor. Uh, sigur că în alte situații am fi zis uh, da, vă ajutăm, dar întâi ne trebuie un nou mandat, v-am lăsat un nou studiu uh, și între timp uh, încercați să vă descurcați singuri. Și acest lucru ar fi fost însă cinic în acest caz. Comisia anterioară și-a asumat acest risc și a spus aceasta este situația, îi putem ajuta acum. Haideți să ne mișcăm, există câteva riscuri pe care trebuie să le gestionăm pe parcursul procesului. Asta am făcut. Ați întrebat dacă nu există niciun fel de informație cu privire la stocuri. Uh, există, evident, analize științifice efectuate de SECAF, un așa numit grup de studiu care lucrează la nivel de FAO, cu care ținem legătura. Deci, nu e că nu avem niciun fel de date. Sigur, nu avem un nou studiu acum uh, negru pe alb. Să știm din datele actuale că nu există probleme de durabilitate în ceea ce privește aceste specii. Nu știm exact ce au făcut alte flote în trecut. Nu știe nici guvernul. Dar prin intermediul acestui acord uh, și guvernul uh, are acum uh, posibilitatea să gestioneze mai bine situația. Există indicii că lucrurile merg în direcția cea bună și e și o posibilitate pentru acest guvern să repună în funcțiune acest stat. Atât vă pot spune. Mulțumesc. Domnule Ferreira, doriți să adăugați ceva pe final? Da. Aș dori să mulțumesc colegilor care au intervenit și care ne-au împărtășit uh, preocupările uh, dânșilor și opiniilor. Am să încerc să țin cont de toate atunci când îmi voi elabora raportul. Comisiei uh, aș dori să-i spun că atunci când am criticat rezultatele Uh, legate de cooperarea sectorială, um, nu am referit doar la ultimii doi ani, pentru că <clears throat> în felurite forme Uniunea Europeană a, a avut astfel de acorduri de pescuit uh, de 35 de ani. A trebuit să analizăm rezultatul global și acesta cred că este complet nesatisfăcător. Da, Guinea-Bissau uh, a avut și anumite, anumite momente critice în ultimii 35 de ani, dar au existat și perioade de stabilitate. Și rezultatul susținerii sectoriale pe uh, parcursul întregii perioade este un absolut dezastru atunci când comparăm cu obiectivele pe care le-am propus, acelea de dezvoltare a acestei țări. Sigur, Comisia uh, a fost uh, onestă. Nu prea are ce rezultate să ne prezinte pentru această colaborare. Iată deci o rezervă pe care o voi puncta în raportul meu și să sperăm că în anii viitor lucrurile vor fi diferite. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la această dezbatere foarte interesantă. Iată deci uh, la această reuniune am avut o prezentare în partea Comisiei și un prim schimb de opinii. Vom mai avea încă un schimb de opinii pe 13 și 14 aprilie 2015. Prezentarea proiectului de raport va avea loc pe 16 sau 17 iunie 2015. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 iunie 2015 și vom vota în comisie pe 15 sau 16 iulie 2015, iar votul din plenară este planificat pentru sesiunea din septembrie 2015. Și acum vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 9, oportunități de pescuit în apele UE pentru navele care uh, sunt sub pavilion al Venezuelei, în speță în zona economică exclusivă din largul coastei Guanei franceze. <clears throat> Acest raport a fost atribuit GUE, tot domnului Joao Ferreira. Vom asculta mai întâi prezentarea din partea comisiei, după care vom avea un schimb de opinii. Din nou, așadar, domnule de Piper. Thank you. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Acesta este un acord diferit de cele anterioare, evident. În acest caz avem o situație obiectivă și anume în Guiana franceză există stocuri de pești și nu există flotă care să pescuiască acolo. Așa că de zeci de ani, în mod tradițional, am cerut pescarilor venezueleni să pescuiască, să debarce peștele, astfel încât să existe suficient pește pentru uh, zona respectivă și pentru sectorul turistic de acolo și din uh, uh, zonele înconjurătoare. Am încercat să reglementăm lipsa unui acord care să permită această activitate printr-o declarație unilaterală în care am spus că industria de pescuit din Venezuela uh, poate să pescuiască în apele respective. Și am făcut deci această propunere, însă a existat un conflict între diferitele instituții referitor la temeiul juridic pentru această propunere. Am vorbit despre faptul că este un acord internațional care trebuie să se bazeze pe articolul 43.2 din tratat. Asta am spus noi. Consiliul însă a spus nu. Aceasta este o decizie referitoare la oportunitățile de pescuit, este prerogativa Consiliului și noi hotărâm. Am avut divergențe, am ajuns în instanță, instanța s-a pronunțat și, dacă îmi permiteți, în favoarea noastră, adică în favoarea poziției pe care am susținut-o noi, o poziție de altfel uh, la care s-a alăturat și Parlamentul. Așa că, iată, avem un, aceeași propunere pe un temei juridic diferit, uh, o serie de teme juridici pe care le considerăm adecvate. Deci nu credem să existe probleme aici. Dar mulțumim Știm situația aceasta cu apele Venezuelei foarte bine. Domnul Ferreira, în calitate de raportor, are cuvântul. Mulțumesc, domnul președintă. Așa cum a spus reprezentantul Comisiei, acest conflict instituțional ține de o interpretată dată de uh, Consiliul Tratatelor Ar fi fost bine ca acest acord să intre în vigoare mai repede. Așa cum a spus Comisia, deja e de mult timp de când flota Venezuelei își exercită activitățile de pescuit în zonele economice exclusive ale Guinei franceze. Este un lucru bun pentru industriile locale, pentru flota Venezuelei. E de asemenea bine resursele au fost exploatate în mod durabil, din câte știm. Flota venezuelană a trebuit să respecte normele și uh, regulile Uniunii Europene în ceea ce privește uh, amploarea pescuitului, dispozitive de localizare care au trebuit să fie utilizate, rapoarte referitoare la capturi, embarcațiunile prevăzute toate aceste lucruri ar trebui să fie respectate, prin urmare e în interesul tuturor ca odată ce acest conflict a fost depășit, activitățile de pescuit să se uh, reia și să se deruleze cum s-a întâmplat și până în prezent. Adică n-au existat uh, întreruperi. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Mato dorește să intervină doamnă președintă. Sigur, e un subiect pe care putem vorbi, îl putem discuta fie pe larg, fie pe scurt, pentru că au fost puse multe lucruri și acestea fiind spuse, eu o să am o intervenție scurtă. Intervenția Comisiei a fost una foarte relevantă, temeiul juridic trebuie să fie 43.2, întotdeauna am susținut acest lucru și în Comisie și în Parlament. Consiliul la început n-a fost de acord, acum există o rezoluție și ce trebuie să facem noi este să mergem mai departe. Este adevărat că există o poziție a Consiliului, o scrisoare transmisă președintelui Schulz în care se cere acordul cât mai repede posibil în termenele care au fost stabilite și sper și îmi doresc um, să nu existe noi probleme din partea Consiliului în acest sens și să putem da curs de îndată pentru a încheia acest subiect care n-ar trebui să apară de altfel și care va reprezenta un precedent foarte clar pentru Consiliul, îndrăznesc să spun, pentru a evita pe viitor astfel de situații și să nu o să mai teamă așa de mult de 43-2. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Corbett! Mulțumesc! Da, acesta este un acord diferit, invers față de cele pe care le-am discutat. E vorba de accesul în apele Uniunii Europene pentru flote din state terțe. Mai ales după cele spuse de domnul raportor, însă este clar că avem de-a face cu un acord care funcționează și a funcționat bine și în trecut și mă bucur că putem merge mai departe pe un nou temei juridic în instanța, curtea s-a pronunțat în favoarea Comisiei și a Parlamentului. Consiliul uh, nu a făcut alegerea corectă și mă bucur de această mică victorie pentru Parlament, care poate fi un precedent pentru viitor. Mulțumesc! Da, văd că nu mai sunt colegi care să dorească să intervină. Domnule de Piper, vreți să adăugați ceva? Să ne mai spuneți ceva? Nu, înseamnă că totul este Clar ca bună ziua. Domnul Ferreira, vreți să spuneți ceva? Văd că nu. Cine vrea să spună ceva atunci? Văd că nimeni. Prin urmare, prezentarea proiectului de raport pe 6 și 7 mai este prevăzută, 2015. Termenul pentru amendamente este 11 mai 2015 și votul în comisie va avea loc pe 16 sau 17 iunie anul acesta. Domnule Corbett, dacă nu există probleme sau controverse, n-am putea să facem lucrurile mai rapid? The, the, uh, give now the Dau cuvântul domnului raportor spre clarificări. Deja în intervenția mea eu am propus, de fapt am propus secretariatului acest lucru. Nu există nicio piedică în calea unei proceduri accelerate. Poate că am putea uh, sări peste anumite etape normale. Eu, în orice caz, nu m-aș opune acestei idei. Yes, apparently this is a da, e, se pare că e o chestiune care ține de traducerea documentelor. E nevoie de suficient timp pentru traducerea documentelor. De aceea e nevoie mai mult timp. They will try. They will try to, to speed it up. Da, sigur, vor încerca să accelereze procesul. În calitate de coordonator și de raportor din umblă pentru acest raport, îmi asum și eu ideea cu cât mai repede, cu atât mai bine și să scurtăm termenele cât mai mult posibil și asta, asta ne dorim și noi. Bun, perfect, spune doamna președinte. Toată lumea e în armonie astăzi pe acest subiect. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, dacă nu vrea nimeni să mai intervină pe punctul 9, da? Trecem la punctul 10, unde vorbim despre comerțul cu produse derivate din focă. Pe 24 februarie PPE-ul a primit acest raport, domnul Carlos Iturgais. Avem o prezentare din partea comisiei și apoi un schimb de opinii. Pentru început dau deci cuvântul reprezentantului comisiei, după care domnul raportor va interveni. Uh, Mr. Mrs. Leupold or Mr. Topic. So, uh, yes. Um... Domnul Lucas, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua tuturor. Foarte pe scurt, dați-mi voie să vă prezint uh, acest uh, proiect legislativ. Este un proiect special din două motive. În primul rând, uh, este, nu este rezultatul unui proces politic, ci unui proces juridic, pentru că Norvegia și Canada ne-au um, Uh, invocat în instanța în Geneva la Curtea Organizației Mondiale a Comerțului și ca urmare a acestor proceduri juridice există o serie de acțiuni juridice care trebuie întreprinse. Asta în primul rând și în al doilea rând există și un termen limită pentru ca Uniunea Europeană să implementeze aceste concluzii OMC și aceste termene obligatorii sunt uh, stabilite în octombrie pentru octombrie anul acesta. Să vedem ce a stabilit curtea ONG în acest caz. În primul rând, au susținut interdicția privind comercializarea produselor derivate din focă în general. Deci asta a fost o victorie pentru noi, fiindcă asta era principalul obiectiv urmărit de Norvegia și de Canada voiau să eliminăm această interdicție. Asta așteptau de la noi. Însă OMC a acceptat două excepții la această interdicție. În primul rând, gestionarea resurselor maritime, o excepție care permite comercializarea de produse dacă acestea țin de activități de vânătoare non-profit pe scară mică și a doua excepție este cea care ține de excepția inuită, excepția inuiților, adică excepția pentru produse care sunt obținute din vânătoarea tradițională a inuiților. Principalele două motive pentru care excepția inuiților a fost considerată a fi uh, de neacceptat uh, la OMC este faptul că nu uh, avea în vedere aspecte care țin de bunăstarea animalelor, adică nu se spunea nimic despre preocupări care țin de bunăstarea animalelor, care trebuie să fie respectate. Acesta este principalul obiectiv al interdicției și nu există o delimitare clară între vânătoarea tradițională a inuiților și cea comercială. Și OMC a spus că este incompatibilă cu normele OMC. Și după ce ne-am luptat cu disperare să apărăm atât interdicția cât și excepțiile la nivelul OMC, am adoptat, am avut o abordare chirurgicală, tehnică pentru implementarea acestei norme OMC. Adică, am vrut să abordăm o procedură care să păstreze achiul intact în măsura posibilului, deci să implementăm doar hotărârea și să schimbăm regulamentul de bază în măsura în care este absolut necesar pentru implementarea concluziilor OMC și pentru a soluționa această dispută OMC. Deci e vorba de o abordare precisă, de o precizie chirurgicală pentru implementarea acestei hotărâri. Și asta a dus la două schimbări pe care le propunem noi. În primul rând, eliminarea excepției privind gestionarea resurselor maritime. Aici nu există marge de manevră în hotărârea pronunțată de OMC, pentru că OMC s-a legat de uh, faptul că această excepție există, motivul pentru care ea există. Nu a acceptat faptul că această vânătoare uh, era de mici dimensiuni și non-profit uh, și că permitea diferențierea de uh, vânătoarea comercială din Canada. Deci aici n-am putut face nimic, a trebuit doar să implementăm hotărârea, eliminând excepția respectivă. În cazul celelalte excepții, ce privind inuiții, lucrurile sunt diferite. Noi credem că putem implementa hotărârea OMC, introducând în primul rând aspecte care țin de bunăstarea animalelor în definiția excepției și am inclus un text care să reflecte acest lucru în noua excepție, în textul privind noua excepție, și am introdus un mecanism de salvgardare, de garantare care să permită limitarea importurilor care provin din vânătoarea inuiților dacă se consideră că devin comerciale. Din nou, o abordare cu o precizie chirurgicală în ceea ce privește implementarea hotărârii pe care trebuie să o încheiem până la termenul limită din octombrie anul acesta. Vă stau la dispoziție dacă există întrebări și vă pot oferi informații suplimentare și în discuții bilaterale. Mulțumesc, domnului Turgaisar. Acum cuvântul în calitate de raportor. Mulțumesc, doamnă președintă. Putem spune că suntem acum în fața unei situații destul de jenante. Am ascultat intervenția comisiei care ne-a explicat cum stau lucrurile, dar avem o serie de note pe care le-am primit din partea secretariatului comisiei, unde ni se spune că dintr-o eroare acest raport a ajuns la Comisia de Pescuit când nu avea nimic de a face cu Comisia de Pescuit, fiindcă ni se spune că aici vorbim despre subiectul acesta al comerțului internațional și uh, comerțul cu produse derivate din focă și că această chestiune nu are, nu ține de mandatul Comisiei de Pescuit. În plus, ni se spune că în conformitate cu uh, regulile de procedură ale Parlamentului și anexele 7 referitoare la competențele comisiilor parlamentare, Comisia de Pescuit nu are competențe pe acest subiect. Ni se spune din partea secretariatului Comisiei în această notă. Există alte aspecte relevante, dar putem să avem un raport de inițiativă, de exemplu Înainte să deschidem dezbaterea însă pe acest subiect, care în momentul de față nu are bază, nu avem de ce să deschidem o astfel de dezbatere, eu cred deci că ar trebui mâine în coordonator să abordăm acest subiect, să discutăm între coordonatori și apoi în urma acordului uh, să transpunem în practică hotărârea luată de coordonatori. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, pare într-adevăr o idee foarte bună, o propunere întemeiată. O discutăm deci mâine în reuniunea coordonatorilor dacă nu se opune nimeni astăzi aici acum. Pentru că s-ar putea, din câte am înțeles, să ajungem să nu avem un uh, aviz dacă coordonatorii hotărăsc acest lucru. Domnul Torvalds întâi și apoi domnul Cun. Vă rog. Tack så mycket, ärade ordförande. Mulțumesc, doamnă președintă. Am spus doar atât în suedeză, în rest o să trec în uh, engleză. Da, într-adevăr, e o chestiune problematică pentru mulți factori implicați, pentru că nu se recunoaște adevărata problemă care ține de uh, situația focilor în regiunea Mării Baltice. Focile pot fi vânate, după care ce să facem cu ele, să le ardem sau să le aruncăm, e ilogic și e de-a dreptul prostesc să facem așa ceva. Nu spunem că nu trebuie să respectăm hotărârile luate de OMC, evident, dar Comisia nu cred că a avut abordarea corectă în cauza aceasta cu OMC, pentru că excepția privind gestionarea resurselor maritime este cea care trebuie să fie folosită aici. Nu să vorbim despre foci doar. Știm că subiectul focilor este um, abordat din mai multe perspective, unele dintre ele foarte imorale sau nemorale. Dar deocamdată există cam 40.000 de foci în regiunea, în Marea Baltică și vânătoarea se desfășoară acolo cam de 2000 de ani, aș spune. Și acum cineva care stă în spatele unui birou uh, scrie niște uh, lucruri inutile pe hârtie Poate că oamenii aceia, când au scris, au băut cerneala și nu și-au dat seama de ce redactează. Ar fi bine să nu fac așa ceva. Bun, spune doamna președintă. Nu știm dacă vom avea un astfel schimb de opinii. O să vă las să vorbiți, dar nu știm dacă vom avea avizul până la urmă. Dar e important să vă spuneți punctul de vedere, dacă doriți. Domnul Kuhn. Uh, um, ja, ich glaube auch zu dem Thema äh, kann man sicher erstmal. Da. Eu cred că ar trebui ca pe această temă să apelăm la regulamentul de procedură. Și la aliniatul 1 se menționează verificarea competențelor. Cel puțin în versiunea germană lucrurile așa sunt formulate. Dar cred că aici, la Comisia de Pescuit, avem și o răspundere, în special vis-a-vis -vis de populația indigenă din Groenlanda, populația inuit, dar și a altor populații indigene care mai practică această metodă tradițională de pescuit de foci. Și avem acorduri uh, mari, cu, ample cu Groenlanda, unde pentru aceste populații se prevede o mare autonomie și Cred că aceste aspecte nu trebuie abordate doar în cadrul acordului pentru pescuit între UE și Groenlanda, ci trebuie să ne gândim cum anume putem să oferim posibilitatea acestor populații să supraviețuiască pe viitor. Și de aceea cred că va trebui și la nivelul competențelor comisiei noastre să avem un schimb de opinii la nivel specific, nu doar din perspectiva comerțului. Eu cred că ambele comisii sunt vizate. Pentru că dacă inuiții din Groenlanda nu vor putea practica aceste, acest tip de vânătoare pe viitor, vor dispare. Ei trebuie să vândă aceste piei, trebuie să le pună pe piață. O fac de mii de ani. și despre vânătoarea de foci din uh, zona Baltică. Mai putem discuta și din altă perspectivă, din cea a creșterii numărului de uh, foci și a dispariției stocurilor uh, de somon. Aici um, despre lucrul ăsta am mai vorbit. Eu uh, consider că ar trebui totuși să tratăm această temă și la noi în comisie. Mulțumesc, doamna Heiseca. Ehm, ik prijs het streven van de... Mulțumesc, doamna președintă. Apreciez faptul că avem această prezentare din partea Comisiei Europene, care, iată că până la urmă modifică dispozițiile pentru a transpune în practică hotărârile OMC. Dar vreau să subliniez, cum a spus și domnul raportor, că nu aici trebuie abordat acest subiect. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, Comisia de Pescuit trebuie să se pronunțe pe acest subiect. Nu, nu cred că trebuie ca noi să ne pronunțăm pentru aceste elemente. Nu cred că Comisia de Pescuit este locul potrivit. Bun, spune doamna președintă. Dăm cuvântul Comisiei. Mulțumesc. Două puncte pe care le-am reținut și la care vreau să răspund. În primul rând, faptul că s-a șters excepția privind gestionarea resurselor maritime. Vreau să subliniez că noi am insistat și am luptat să păstrăm această excepție în uh, AMC. Avocații noștri au făcut tot ce le-a stat în putere, dar judecătorii pur și simplu nu ne-au dat dreptate. Au spus că este o dispoziție care clar uh, discriminează împotriva vânătorii canadiene experții juridici sunt de acord că singura modalitate de a implementa hotărârea privind acea excepție este să înlăturăm excepția, că nu există nicio altă cale. În ceea ce privește importanța păstrării excepției inuite pentru inuiți, suntem în totalitate de acord. Unul dintre principalele principii pe care ne bazăm la elaborarea acestei propuneri este să păstrăm excepția inuită uh, plină de sens, excepție care să permită utilizarea de către inuiți de ambele părți ale Atlanticului, și în Canada și în Groenlanda. Ceea ce înseamnă că o parte importantă a interdicției privind vânătoarea de foci va fi păstrată și în același timp Hotărârea OMC referitoare la excepția anterioară, care era privită a fi discriminatorie, se va regăsi în noua forma textului. Deci principiul nostru este că excepția aceasta să poată fi folosită concret de inuiți, să nu fie doar teoretică. Mulțumesc, domnule Iturgais. Doriți să faceți niște observații finale? Mulțumesc. Vreau doar să subliniez încă o dată că e mai bine să discutăm mâine dimineață împreună cu coordonatorii, să hotărască cum vom continua abordarea acestui subiect. Hotărârea lor va fi acceptată. Cred că asta este cel mai bine. Mulțumesc. So, yes, so we'll have the discussion. I won't uh, say Da, vom discuta, nu o să mai spun nimic acum despre calendar, pentru că vom discuta mâine în uh, întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc, dragi colegi. Acum ultimul punct pe ordinea de zi. E vorba de punctul 4 care a fost mutat la final. Realizarea potențialului cercetării și inovării din economia albastră de a crea locuri de muncă și creștere economică. Comisia responsabilă este ITRE, raport din propria inițiativă. Pe 21 ianuarie 2015 a, a fost a, atribuit a, avizul doamnei Toma, grupul S&D, am avut un schimb de opinii pe marginea lui cu participarea Comisiei pe 24 februarie 2015 și astăzi avem o prezentare a proiectului de aviz și vom stabili uh, termenul limită pentru amendamente. Voi da cuvântul acum doamnei Isabel Tomas, raportoarea noastră, și altor membri care doresc să intervină după aceea, așa că vă rog, doamna Toma, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Este vorba de un uh, aviz din proprie inițiativă uh, pe baza unei comunicări a Comisiei. Aș vrea să salut eforturile Comisiei în legătură cu creșterea economiei albastre, pentru că a fost desemnată o unitate de Uh, cercetare specifică pentru cercetare marină în cadrul DG Research, ceea ce reprezintă o premieră pe care o salut și care arată voința Comisiei de a se angaja pe această cale. Nu putem decât să ne bucurăm. În ceea ce privește avizul pe care vi-l prezint uh, astăzi, nu sunt uh, raportare pe fond, pentru că Comisia ITRE este Comisie de Fond. Dar ceea ce vă propun este să urmăm uh, Comisia în dorința sa de a trece la acțiune după ce a descris potențialul economiei albastre într-o comunicare pe care a emis-o și uh, în care uh, descrie și modalitățile prin care putem depăși uh, obstacole ce țin de culegerea de informații, de formare profesională și așa mai departe. Deci ar trebui să ne gândim și noi care sunt obstacolele ce stau în calea creșterii acestei economii albastre. E vorba, în primul rând, de colectarea de informații. Și am să insist în, aviz, în, în acest aviz asupra faptului că Comisia nu dă o definiție exactă a acestei economii albastre în comunicarea sa. Trebuie deci să adăugăm noi, pentru că definiția este una deschisă. Trebuie să venim noi cu noțiuni și să ne asigurăm că agenții economici care sunt implicați în economia albastră sunt uh, ascultați nevoile lor sunt ascultate. Sigur că trebuie să ținem cont și de evoluțiile industriale, precum uh, energiile regenerabile uh, marine și uh, alte noi tehnologii. Cum vă spuneam, principala problemă mi se pare colectarea de informații, de date, dar trebuie să mergem mai departe. Ne dorim ca Comisia să se angajeze într-o activitate de planificare până în 2020, adică să spună până în 2020 vom face asta și asta pentru a îmbunătăți colectarea de informații și pentru a uh, prelucra, utiliza aceste informații. Sigur, noțiunea de informații poate fi foarte amplă și ar trebui poate să definim și aceste uh, informații de natură maritimă. E vorba, în primul rând, de exemplu de informații de care ar putea avea nevoie investitorii. Un investitor în energie eoliană marină are nevoie de o hartă a uh, fundului mării, are nevoie de niște informații privind curenții uh, marini, curenții de aer și așa mai departe. E vorba de informații uh, cartografiate care ar putea să capte prioritate prin uh, finanțare europeană tot în legătură cu aceste informații și împărtășirea informațiilor, ideea Comisiei nu conține o platformă de uh, difuzare difuzarea acestor informații, dar Uniunea Europeană uh, ar putea să financeze un astfel de proiect care să țină de domeniul public ca să nu mai refinanțăm de fiecare dată uh, în funcție de proiecte pentru fiecare investitor uh, această colectare de informații. Deci am putea să punem pe domeniul public aceste informații culese cu finanțare europeană. Tot în ceea ce privește informațiile, e mai ușor de spus decât de făcut, dar dacă nu armonizăm cadrul uh, referențial, programele de calculator, sistemele de uh, prelucrare a datelor, nu o să ajungem uh, niciodată la integrarea unei astfel de platforme, nu vom putea să împărtășim aceste informații. În legătură cu un alt raport unde am fost tot Uh, raportoare pentru aviz, era vorba de planificarea spațială maritimă. Uh, se uh, cerceta modalitatea de a armoniza datele privind zonele de coastă pentru diversi operatori. Acele informații prelucrate într-un mod nearmonizat nu serveau nimănui. Asta a fost doar un exemplu. Și în al treilea rând vreau să vă atrag atenția că voi insista asupra problemei uh, finanțării, pentru că se găsesc anumite finanțări pe niște linii bugetare pentru energie, um, câte ceva pe Connecting Europe Facility, câteva pe uh, cercetare, însă acestea sunt foarte um, uh, puține și răspândite. Uh, trebuie să găsim fonduri dedicate pentru cercetarea problemelor ce țin de economia albastră. Și am să închei cu uh, problema formării profesionale. Comisia insistă foarte mult în comunicarea sa asupra învățământului superior, dar trebuie știut că pentru ca această economie să evolueze, nu putem să uh, ne gândim că e nevoie doar de uh, angajați cu studii superioare, e nevoie de lucrători, e nevoie de uh, tehnicieni, e nevoie de oameni calificați la toate nivelele. Deci nu trebuie să ne cantonăm doar asupra învățământului superior, ci trebuie să sprijinim prin intermediul comisiei toate formele de formare, de pregătire profesională legate de uh, meseriile marine. Mulțumesc, acum dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Doamna Nicolae. Mersi, premier Manjo, vă felicitei. Mulțumesc. În primul rând, felicitări Izabele pentru activitatea sa. Aș spune că definiția economiei albastre nu este într-adevăr clară. Cred că este nevoie de uh, un spațiu amplu pentru inovație, dar cred că trebuie să conceptualizăm uh, mai bine acest domeniu, pentru că altfel riscăm să rămânem la nivelul teoretic al unor seminarii și dezbateri teoretice. Deci, uh, aș vrea <clears throat> să subliniez, uh, în al doilea rând, nevoia unei viziuni clare din, punct de vedere, din punctul de vedere al Comisiei în ceea ce privește bugetul. Pentru că altfel, iarăși, riscăm ceea ce spuneam mai adinauri, susțin de asemenea necesitatea unei baze de date, pentru că asta este, asta este cel mai important lucru pentru, activi, pentru economia albastră. Trebuie să avem o imagine asupra informațiilor pe care le avem la dispoziție Asta, sigur, poate costa mult și poate să descurajeze investitorii. Apoi, cred că trebuie să discutăm de posibilitatea accesului la date. Acestea trebuie să fie date publice și accesul la ele trebuie să fie liber pentru toată lumea. Dacă introducem restricții la accesul de date, nu o să mai dăm uh, posibilitatea investitorilor să se ocupe de dezvoltare. Sunt de acord cu viziunea Izabelei în legătură cu acest subiect, care este unul important, vizionar poate, dar trebuie să începem de undeva. Mulțumesc. Doamna Montiero de Aguiar. Muito obrigada, Presidente, caros colegas. Eh, cumprimentar. Eh, Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să o felicit și eu pe doamna Toma pentru avizul prezentat și care sintetizează foarte bine preocupările transversale pe care le împărtășim cu toții în legătură cu economia albastră. Ea eh, reprezintă peste 5 milioane de uh, locuri de muncă și uh, valorează cam 6 miliarde de euro pe an. Aici există încă foarte mult loc de creștere, foarte mult uh, loc de creare de locuri de muncă. Politica maritimă trebuie să încerce să răspundă tuturor provocărilor cu care se confruntă acest domeniu, protecția mediului, dezvoltarea zonelor costiere, noile forme de activități offshore, precum producerea de energie, acvacultura, turismul uh, și așa mai departe. S-a vorbit foarte mult de potențialul economiei albastre, însă cred că încă mai sunt multe de făcut în acest domeniu și trebuie să încurajăm activitățile maritime. Deci trebuie să lucrăm împreună în această direcție. De asemenea, cred că este necesar să avem o planificare strategică pentru economia albastră, adică să vedem care sunt modalitățile de finanțare de care doamna Toma vorbea și despre care spunea că aceste modalități de finanțare directă sunt prea atomizate. Ar trebui să ne concentrăm asupra proiectelor care uh, sunt legate de economia albastră, fondurile ar trebui să vină și din partea băncii europene de investiții pentru a implica și sectorul privat, așa cum uh, este cazul Fondului uh, European pentru Investiții Strategice, proiecte de construcții navale, proiectele de energie eoliană, proiectele de acvacultură, turismul, în creștere turismul nautic și uh, în zonele de coastă pe care trebuie să mizăm în continuare, există practic mii de proiecte în Europa, dar trebuie să vedem care sunt cele mai importante pe care putem miza pentru a încuraja și mai mult creșterea economică și pentru a crea locurile de muncă pentru tineri de care avem atâta nevoie. Și e nevoie de asemenea de noi idei, de noi proiecte, de noi modalități de elaborare a unor activități în economia albastră. E nevoie de ideile tinerilor aici, care tineri au uh, arătat că au voința să facă ceva. Trebuie să sprijinim tinerii antreprenori și activitățile lor. Aceștia au dat deja dovadă de foarte multă creativitate în uh, domenii în acest domeniu și uh, avem deja exemple foarte bune. Acestor întreprinderi trebuie să le acordăm uh, atenția noastră și trebuie să îi încurajăm, să îi ajutăm să primească finanțare. Voi depune în acest sens câteva amendamente pentru a îmbogăți avizul prezentat pentru că îmi doresc ca împreună să exploatăm și mai mult potențialul economiei albastre, care poate să contribuie semnificativ la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în Europa. De asemenea, la creșterea calității vieții în uh, Europa. Calității vieții în Europa. Doamna Heizekamp. Eh, onze oceanen en onze zeeën die vormen uh, een belangrijk... Eh, eh, Doamna președinte, vă mulțumesc. Desigur, elementele economiei eh, albastre sunt foarte importante pentru noi. Avem avantaje aici în ceea ce privește producția alternativă de energie. Mările și oceanele trebuie utilizate cu grijă însă și uh, mediul marin trebuie protejat, trebuie să ne îndreptăm atenția asupra exploatării tuturor avantajelor pe care le avem. Citind acest uh, aviz și comunicarea în legătură cu uh, economia albastră, am constatat că se uh, referă la o creștere economică verde. Mi-am uh, Mi-am amintit de povestea uh, din Noul Testament cu înmulțirea peștilor, citind acest uh, aviz. se pare că ne apropiem uh, totuși de uh, limita creșterii noastre economice. Eu nu mai cred într-o creștere verde și nici într-una albastră. Trebuie ca economia să aibă o altă abordare. Creșterea nu mai trebuie să fie un scop în sine. Creșterea trebuie să se bazeze pe respect pentru planeta pe care trăim, pentru limitele acestei planete. Am să vă cer să nu solicitați creștere cu orice preț. Haideți mai degrabă să vedem cum putem asigura un mod durabil de a utiliza resursele mărilor și oceanelor în respectul limitelor acestora. Bun, dau acum cuvântul domnului King, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să răspund pe scurt la cele spuse aici. În primul rând, cred că e important să subliniem faptul că avem un context de care trebuie să nu uităm. Într-adevăr, am spus-o și noi, un potențial uriaș de creștere în economia albastră, de crearea de locuri de muncă, pentru că avem o criză în acest domeniu și inevitabil instituțiile europene vor încerca să găsească modalități de a dezvolta economia, sigur, în mod durabil, prin inovație, tehnologie, încercând să găsească noi locuri de muncă pentru tinerele generații, dar în același timp, sigur, fără a distruge mediul marin, pentru că înțelegem și noi că dacă abordăm acest uh, proiect de dezvoltare economică pe termen lung a mm, mărilor și zonelor costiere, e clar că trebuie să ținem cont de resurse, de disponibilitatea resurselor, pentru că altfel curând nu vom mai avea nici economie albastră și nici sprijin din partea populației în această direcție. Deci, sigur, trebuie să fim foarte atenți că atunci când vorbim despre economia albastră, să o facem într-un fel care să spună foarte clar că ne dorim o dezvoltare durabilă a acestei economii. Noi lucrăm în sectorul public și sectorul public poate să stabilească condițiile care să permită sectorului privat să aibă inițiative privind dezvoltarea tehnologică aici. Nu putem prezice viitorul, dar, ca să vă dau un exemplu, în sectorul energiei uh, eoliene marine a, sau a Uh, energiei din, uh, provenite din uh, valurile mării. Era o mare discuție acum câțiva ani să extragem energie din mișcarea valurilor. Acum se vorbește despre energia mareelor care poate fi captată. Și tehnologiile tot evoluează în această direcție. Deci e foarte greu de la Bruxelles să încercăm să ne dăm seama care vor fi evoluțiile în sectorul privat și care vor fi noile idei uh, revoluționare. Încercăm, ceea ce facem noi este să încercăm să punem la dispoziție bugete pentru cercetare, să punem la dispoziție rezultatele cercetării și sigur că suntem de acord cu um, cele uh, menționate în uh, proiectul de aviz. În primul rând, problema definiției economiei albastre. Trebuie să, trebuie să spunem că recent uh, am avut numai estimări și uh, uh, pe bâșbâite ale, ale acestui concept. Trebuie să venim cu o abordare mai structurată, mai ales în ceea ce privește domeniile în care credem și putem evalua uh, cu precizie numărul de locuri de muncă care pot fi create. Trebuie să vizualizăm tendințele de uh, creștere pentru economia albastră și cred că asta ar fi mm, o, modalitate de lucru pe care o poate înțelege toată lumea și care este uh, logică. Nu există în prezent niciun birou de colectarea informației nicio bază de date statistice privind economia albastră. Suntem deocamdată singurii care ne uităm în direcția asta și trebuie să fim foarte isteți în felul în care ne alegem uh, informația pe care o integrăm în acest tablou de ansamblu al economiei albastre. Comisarul uh, Uh, meu au cerut uh, deja informații cu privire la acest domeniu uh, și ne străduim să furnizăm această informație. În ceea ce privește informația pe care o poate furniza sectorul public, trebuie să ne asigurăm că avem o platformă prin intermediul căreia aceste informații să ajungă la cei care au nevoie și la mediul de cercetare implicit. Când uh, vom primi primele rezultate ale primelor studii care se fac în acest uh, sens, uh, vă asigur că ele vor fi făcute publice. S-a vorbit de asemenea despre standardele armonizate trebuie să ne asigurăm cu atenție de faptul că atunci când punem uh, la oaltă informații despre mediul marin, deși colectăm aceste informații de la în jur de 170 de entități uh, științifice din Europa, atunci când punem deci aceste informații la oaltă pe o platformă comună, vom putea avea o imagine de ansamblu, vom putea crea hărți, vom putea cartografia astfel încât să furnizăm informație de calitate pentru cei care au nevoie de ea. Informația trebuie, desigur, să fie disponibilă tuturor, trebuie să fie liber accesibilă, bineînțeles. De câți bani dispunem, însă, pentru viitor, e o întrebare deschisă. Avem un uh, buget pentru fondul maritim și de pescuit, e clar ce avem până în 2020 și putem începe deja să um, alocăm pentru diverse proiecte anumite fonduri. Există un proces în cadrul uh, strategiei Orizont 2020. Uh, mai sunt anumite uh, firimituri pe aici, pe acolo, pe care putem uh, profita în cercetare, dar va trebui să avem fonduri dedicate, pentru că e foarte greu la nivel local, având proiecte de pus în aplicare în toate colțurile Europei, um, să coordonăm toate aceste uh, informații ce provin din, din uh, proiecte, să le centralizăm la Bruxelles și să le interpretăm într-un mod care să ne dea o imagine reală despre ceea ce se întâmplă în economia albastră. În ceea ce privește încurajarea economiei albastre, acea formare profesională de care s-a vorbit, de competențele necesare, ideea asta a figurat și în comunicarea noastră și încă este în vigoare. Trebuie să ne mișcăm repede, dintr-un motiv pe care l-am mai menționat, și anume economia marină, economia albastră, figurează în uh, foarte multe componente ale economiei reale. Uh, construcția de uh, nave, uh, producția de energie. Avem o mică parte care provine din uh, producția eoliană marină. Toate aceste mici elemente trebuie puse la oaltă trebuie identificat uh, grupurile de um, investitori interesați. Sunt grupuri care pot, grupuri industriale sau uh, de altă natură, care pot sprijini anumite uh, sectoare și cu timpul, făcând acest lucru, vom fi într-o mai bună poziție din punct de vedere al informației, al bugetelor și al orientării politice în general pe această direcție. Și aș vrea să închei cu o idee. Informația este inform- importantă pentru că poate demonstra măsura succesului. Poveștile de succes atrag noi oameni care să se implice în economia albastră. Bugetele pentru știință și pentru cercetare și inovație pot fi atunci uh, eliberate și iată se poate crea un ciclu care să ducă de la atragerea atenției până la uh, cercetare, punere în aplicare, dezvoltare și așa mai departe. Acest, uh, deci comisia dumneavoastră și raportul comisiei ITRE poate să înceapă să atragă deja atenția asupra acestor aspecte. Foarte interesant, mulțumim. Doamna Toma, aveți uh, câteva observații de încheiere? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc uh, colegilor pentru implicarea lor în acest dosar. Aș vrea să-i spun, doamne Nicolae, că împărtășesc ideea că trebuie să ieșim din mediul academic, din mediul conferințelor și din mediul teoretic, chiar dacă și acestea pot să aducă anumite beneficii. Aici cred că suntem uh, în miezul problemei. Finanțarea, sunt de asemenea de acord cu dumneavoastră. Pentru doamna Claudia Montiero aș spune că împărtășesc uh, ideile dumneavoastră ați vorbit despre planul strategic de investiții, de o relansare a investițiilor și cred că acest lucru trebuie să figureze în aviz. Aștept amendamentele dumneavoastră cu nerăbdare, aș spune. Aș vrea să adaug de asemenea că împreună cu domnul Ferreira, care este raportor în Comisia ITRE, am stabilit câteva amendamente comune și aș adăuga, a, nu, comisiei vreau să-i spun, cred că trebuie să fim atenți, că să spunem că există deja fondul pentru afaceri marine și pescuit este cam mult, fiindcă acolo o foarte mică parte din, din fonduri este dedicată creșterii economiei albastre. Adică ar fi ridicol să menționăm acest fond, fiindcă este vorba de sume incredibil de mici. Apoi, uh, s-a spus aici că nu trebuie să facem uh, pe mare greșelile pe care le-am făcut din punct de vedere uh, al mediului pe uscat. Și că ne trebuie un nou model de dezvoltare, dar nu trebuie să trecem cu vederea această posibilitate de creștere economică, o creștere care ar fi una Uh, benefică, fiindcă dacă vorbim despre energiile regenerabile marine, acestea contribuie la producția de energie curată. Fie că e vorba de energie eoliană sau energie termică, vă spuneam, e vorba de energii curate fie că e vorba de energie extrase din fluxurile din, din mare sau din energia valurilor, până la urmă e vorba de energie curată. Vedem că această producție de energie a crescut de la câteva sute de kilovați la megavați acum și perspectivele sunt interesante pentru că se creează în continuare locuri de muncă. Apoi, transportul uh, maritim reprezintă 80% din transportul de mărfuri mondial și de ce nu ne-am uh, pune problema reducerii consumului de CO2 și așa mai departe. Deci nu trebuie mm, să ne gândim neapărat la ce este mai rău din start. Vă mulțumesc însă pentru că cunoașteți și sunteți implicați în acest uh, subiect. Mulțumesc, doamna Toma. Văd că termenul pentru amendamente e 7 aprilie la prânz. Deci cine dorește să depună amendamente, 7 aprilie, iar votul în comisie 6 sau 7 mai. Votul în comisia ITRE 16 iunie, iar votul în plenară nu se știe. Dacă nu mai sunt observații, am fost foarte eficienți, am fost foarte Bun, am economisit 30 de minute. Vă mulțumesc, uh, colegi, că m-ați ajutat să prezidez uh, această ședință și ne vedem mâine.